articolului 78 din uh, regulile de procedură ale Parlamentului, împreună cu parla- președintele Consiliului, vom semna șase acte legislative sub procedura legislativă ordinară. Titlurile acestora vor fi publicate în uh, minutele reuniunii de astăzi.